Mesdames, Messieurs, Doamnelor și domnilor, je vous propose de commencer nos travaux. Vă propun să uh, ne începem lucrările. Am să vă rog să faceți liniște. Dacă doriți să vă continuați conversațiile, vă rog să o faceți în afara sălii. Declar deschisă această conferință interparlamentară și aș dori să-i mulțumesc președintelui Van Rompuy și președintelui Barroso și vicepreședintelui Gianni Pitela, care îi va primi aici în numele președintelui Parlamentului European și tuturor membrilor adunărilor parlamentare naționale și de asemenea colegilor din Parlamentul European care au acceptat să vină să uh, participe la această conferință interparlamentară care reprezintă o premieră. În decembrie anul trecut, Parlamentul European a decis să propună completarea noii proceduri, așa numită a semestrului european, introducând o întâlnire între reprezentanții tuturor parlamentelor naționale de la toate comisiile vizate de politica economică, socială și bugetară. Concret, în Parlamentul European, Comisia ECON, condusă de doamna Bowles, Comisia pentru ocupare a doamnei Beres și Comisia pentru Bugete, pe care o prezidez chiar eu, au uh, invitat membrii comisiilor corespunzătoare, omologe din parlamentele naționale la această reuniune, care reprezintă un schimb de opinii și care reprezintă într-un oarecare mod o prefigurare a unei proceduri introduse în articolul 13 din noul tratat bugetar, care prevede ca coordonarea politicilor bugetare și economice ale statelor semnatare să fie însoțită de o dezbatere parlamentară. Criza a dovedit, într-adevăr, că nu mai putem să uh, concepem politici bugetare izolate, fiecare la el acasă. Și de asemenea a arătat că nu poate să existe un acord politic eficace și durabil la vârf, fie că e vorba de domnul președinte al Consiliului European sau de summitul zonei euro, dacă nu există și un sprijin parlamentar adecvat și o dezbatere parlamentară. Știu că domnul Van Rompuy și domnul președinte Barroso au insistat foarte mult pe această temă și au făcut propuneri concrete. În această după-amiază Vom începe cu o sesiune plenară, în cadrul căreia vor lua cuvântul președinții celor trei instituții. După aceea, după uh, introducerea făcută de domniile lor, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Domnul Van Rompuy, care trebuie să ne părăsească primul, va răspunde primul la întrebări și după aceea, în a doua parte a după amiezei, ne vom împărți în două ateliere de lucru. Unul dedicat disciplinei bugetare și celălalt dedicat creșterii durabile. Vom avea un tineu de lucru în această seară sub președinția președintelui Parlamentului, președintele Schulz, și vom relua în plen mâine dimineață ca să vedem cum vom putea să implementăm aceste noi instrumente politice, juridice și de lucru, pornind de la noul tratat, pentru a redresa activitatea economică din Europa și a pregăti perioada post-criză. Mulțumesc încă o dată, dau cuvântul vicepreședintului Pitela în numele președintelui Schulz. Grazie, președinte Lamassoure, do anch'io. Mulțumesc, domnule președinte Lamassoure. Aș dori și eu să urez bun venit în numele președintelui Schulz tuturor celor prezenți în sală și vă urez bun venit și în numele meu. Îi urez bun venit domnului Van Rompuy de la Consiliul European și președintele Comisiei Europene, domnul Barroso. Domnul Schulz nu este prezent aici pentru că are, din păcate, alte întâlniri. Date fiind ultimele evoluții ale crizei economice, reuniunea de astăzi reprezintă o reuniune foarte importantă. Ne oferă posibilitatea nouă, parlamentarilor europeni și reprezentanților parlamentelor naționale și de asemenea Consiliului și Comisia, ne dă ocazia să uh, discutăm despre coordonarea economică din Europa, despre experiența dobândită și erorile comise în primii ani de funcționare a Uniunii, Uniunii Economice și Monetare și mai ales greșelile făcute cu ocazia acestei crize, care au arătat cât este de necesar să avem o guvernanță economică mult mai eficientă în Uniune. Semestrul european reprezintă calea cea bună, calea pe care trebuie să o apucăm ca să ne atingem obiectivele și Mă refer aici la statele din zona euro care au o responsabilitate comună. Discuția de astăzi ne va permite să menționăm două probleme esențiale. Necesitatea de a garanta legitimitatea democratică a acestui proces, ceea ce în alți termeni înseamnă că Parlamentul European și Parlamentele Naționale nu pot să fie excluse de la alegerile făcute în domeniul guvernanței economice. În al doilea rând, trebuie să garantăm o coordonare eficace și care să nu reprezinte o simplă procedură birocratică. Parlamentul European și-a manifestat clar nemulțumirea față de Consiliu care a adoptat o rețetă anticriză bazată pe reducerea deficitului și bazată foarte puțin pe uh, politici generatoare de creștere. S-a axat mult mai mult pe disciplina bugetară și prea puțin pe instrumentele necesare pentru a permite, prin investiții, Europei să se redreseze. Domnule Van Rompuy, domnule Barroso, realitatea este că economia a scăzut mult mai mult decât se prevăzuse din cauza măsurilor luate și e valabil pentru Grecia, Italia și Portugalia. Trebuie ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale să se implice mult mai mult în semestrul european și să răspundă la această necesitate a unei legitimități democratice. Trebuie să propună o ieșire din criză mult mai uh, împărțită de toți participanții și mult mai eficace. Semestrul european trebuie să reprezinte rezultatul unei dezbateri politice reale și aici este incinta în care trebuie purtată această dezbatere ca să se permită Europei redresarea într-o perioadă atât de delicată. Sigur că trebuie să facem ordine în conturi, dar trebuie și să avem politici ambițioase și cu obiective pe termen lung. De aceea trebuie să ne asigurăm că politicile naționale și obiectivele anunțate în programele naționale de reformă sunt implementate la un nivel adecvat pentru atingerea obiectivelor esențiale ale strategiei Europa 2020. Trebuie ca Comisia Europeană să uh, vadă ce state nu Uh, merg către o armonizare a pieței interne. Trebuie să utilizeze măsuri obligatorii pentru ca sectoarele transporturilor, energiei și sectorul digital să se dezvolte și trebuie să se uh, evite blocarea acestor politici. Avem nevoie de mecanisme obligatorii, de resurse noi, mă gândesc aici la taxa pe tranzacțiile financiare, la obligațiile uh, legate de proiecte. obligațiunile de proiecte, mă scuzați. Trebuie să se rezolve această criză a Uniunii Europene și uh, previziunile economice ne arată clar că trebuie să modificăm programul punând accentul în mod mai hotărător pe creștere. Și sper că scrisoarea semnată de cei 12 șefi de state și de guverne europeni, care v-a fost adresată dumneavoastră, domnule Van Rompuy, Sper că aceasta reprezintă un prim pas într-o nouă direcție. Mulțumesc foarte mult! Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte! Vreau să spun tuturor participanților că dacă au întrebări de adresat președintelui, pot să o facă în scris. Ați primit niște formulare, unii le-au completat deja, și vă rog să ni le transmiteți ca să ne organizăm discuțiile după aceea și vă amintesc să nu vorbiți mai mult de 3 minute. Îi voi da acum cuvântul domnului președinte Van Rompuy. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président du Parlament. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentului Naționale, stimați membri ai Parlamentului European. Mă bucur foarte mult că vă pot Uh, că pot uh, ține o alocuțiune la acest eveniment foarte important de astăzi și mâine, care este în sine o dovadă a timpurilor în schimbare și care uh, ne arată cât de mult se împletește politica europeană cu cea națională. În trecut, și exagerez puțin aici spunând aceste lucruri, comunitatea europeană trăia pe o planetă, iar uh, politica națională se desfășura pe 6, 9, 15, multe alte planete. Aceste, această, aceste vremuri au apus. Criza datoriei suverane, dureroasă și dificilă, așa cum a fost, ne face să înțelegem că Uniunea Europeană, Europeană suntem noi aici, acum, în viața noastră de zi cu zi. Europa nu mai reprezintă o idee abstractă și măreață pentru viitor, ci uh, reprezintă experiența noastră de zi cu zi. Interdependența aceasta se manifestă acum mai limpede ca întotdeauna. Iar aici uh, vine și corăspunderea guvernelor și instituțiilor pentru a depăși situația de criză, dar și din partea parlamentelor naționale. Încă de la începutul crizei din Grecia, Evenimentele ne-au uh, forțat să luăm uh, decizii hotărătoare de mare amploare, astfel încât liderii naționali a trebuit să dea dovadă de solidaritate. Prin uh, liderii naționali și guverne naționale și parlamentele naționale s-au implicat din ce în ce mai mult în activitatea de zi cu zi a zonei euro. Gândiți-vă numai la negocierile pachetului pentru Grecia, cel recent. Banii contribuabililor din Grecia sunt în joc aici, au fost în joc. Chiar și uh, în cadrul bugetului european, uh, Uniunea Europeană limitat, era singurul instrument pe care l-aveam la dispoziție. Iar în acest, uh, în acest context, instituțiile europene și-au jucat rolul lor propriu decisiv, iar Parlamentul European a avut un rol hotărător în discuțiile cu privire la pachetul celor șase măsuri. Deci este vorba despre decizii care ne afectează viața de zi cu zi. Decizii dintr-o țară, uh, într-o anumită țară europeană, um, Slovacia, Portugalia și așa mai departe, au reverberații și în alte țări, iar parlamentele naționale au devenit într-un fel, dați-mi voie să vă spun, instituții europene. Este vorba de interdependență politică. Deciziile luate într-o parte sau uh, uh, dovezile de lipsă de răspundere fiscală pot să pericliteze zona euro. Țările creditoare și debitoare trebuie să coopereze, iar uh, economiile țărilor din afara zonei euro depinde și ele de, depind și ele de moneda euro. Avem aici un proiect comun, mai ales uh, noi, cei din zona euro, chiar dacă hotărârile se iau la nivel național. Iar dacă uităm acest lucru, în momentul în care ne întreprindem acțiunile, o să periclităm binelui comun. Cum s-au întâmplat aceste lucruri? Unii uh, ar uh, spune, pufnind, că liderii naționali au acționat doar uh, în scopul binelui european, sub presiunea evenimentelor și nu din proprie convingere. Presiunea evenimentelor poate să fie un instrument foarte eficient, Eh, ideile pot fi călăuzitoare pentru oameni, iar faptele eh, le dau învățăminte clare. Când am spus că eh, în această criză liderii ar trebui să-și asume cu răspunderea, acest lucru trebuie spus că s-a întâmplat din două motive. În primul rând, așa cum am spus, e vorba de foarte mulți bani. Criza datoriei publice, asemenea crizei bancare din anul 2008, a necesitat bani din partea contribuabililor prin credite și garanții. Dat fiind că bugetul central european este limitat, reprezintă 1% din PIB, instituțiile europene ca atare nu pot să acționeze în mod hotărător de unele singure. Iată de ce este foarte important ca statele membre să pună umărul. Iar sumele, 500 de miliarde sau uh, peste 5% din PIB-ul zonei euro, sumele sunt așa de mari încât deciziile, deciziile la nivel național uh, pot fi luate numai la cel mai înalt nivel. Mulți premieri ar uh, dori, poate, ca miniștrilor de finanțe să se ocupe de acest subiect, dar e nevoie de finanțe, de resurse uh, financiare la nivel național, nevoia este prea mare. Iar într-o perioadă de criză, noi am ajuns la limitele instituțiile, instituțiilor întemeiate pe uh, atribuții partajate. Acum pășim în teritorii noi și trebuie deci să creăm noi reguli. Consiliul European unde se reunesc cei 27 de lideri ai statelor membre, președintele Comisiei Europene și uh, președintele uh, Consiliului European, iată, are aici un rol foarte important de jucat. Această situație nu mulțumește pe toată lumea. Unii actori politici se simt, se simt lăsați deoparte. Unii uh, spun că s-a lăsat de izbeliște metoda comunitară. Eu văd lucrurile mai nuanțat. În ultimii doi ani am încercat să ne asigurăm că instituțiile europene se pot, uh, pot face față acest noi, acestei noi interdependențe. Și chiar dacă, pe de o parte, ne-am folosit de metoda interguvernamentală, uh, activitatea pe care am desfășurat-o, în mod paradoxal, a dus la instituții centrale, centralizate mult mai puternice. Vă dau câteva exemple. Comisia a primit competențe de supraveghere fără precedent. Curtea Europeană de Justiție uh, controlează transpunerea uh, uh, legislației uh, din domeniul economic. Și avem pachetul celor șase măsuri care se referă la supraveghere economică și care reprezintă coloana vertebrală a acestei întreprinderi. Prin eforturile pe care le-a desfășurat Uniunea Europeană de a se bucura de mai multă guvernanță economică, s-a înființat uh, grupul de lucru special privind guvernanța economică pe care îl prezidez eu, uh, pactul uh, fiscal și așa mai departe, de care ne-am ocupat din greu cu președintele Comisiei Europene. Am încercat din răzputeri să ajungem la rezultate în cadrul normal european. Iar în ceea ce privește politicile bugetare, toată lumea își dă seama acum de faptul că a, politicile bugetare reprezintă interesul nostru comun. Am încercat să armonizăm legislația și practicile din acest domeniu. Am Uh, stabilit clar cum stau lucrurile, am instituit un plafon al deficitului național la nivel european și uh, am hotărât cum să se strângă resurse financiare și cum să fie cheltuite. Iar în cadrul acestei uh, distribuții a sarcinilor, Parlamentul European uh, în acest, contra- în acest cadru uh, la nivel național, uh, lucrurile vor uh, merge lin atâta timp cât nu se va amenința um, situația economică și deficitul de 3% nu va fi depășit. E clar că există oarecare neîncredere în rândul politicienilor europeni în ceea ce privește competențele dobândite de Uniunea Europeană, dar evenimentele recente ne-au arătat că Orice domeniu poate căpăta o dimensiune europeană. Orice uh, parlamentar, euro, uh, parlamentar național ar trebui să dorească uh, să discute cu omologii săi de la uh, Strasburg și din celelalte state membre. Un membru al Parlamentului German va avea de câștigat dacă stă de vorbă cu omologii săi din uh, Italia sau uh, Slovacia și invers. Noul uh, pact fiscal noul, mă noul tratat de la Lisabona prevede reuniuni cu parlamentele naționale în cadrul Parlamentului European. Chiar dacă acest for nu este unul decizionar, este un for foarte important la nivelul schimbării și la nivelul asumării realității. După părerea mea, este în interesul tuturor și în interesul Parlamentului European ca acest for să fie încununat cu succes, să funcționeze. Privind din afară, am câteodată impresia că Parlamentul uh, European și Parlamentele Naționale trăiesc pe planete diferite. Unii doresc mai mult multă integrare și ceilalți uh, se apleacă mai mult asupra chestiunilor uh, interne, naționale și apasă pe frână. Iată de ce este foarte important să ne înțelegem reciproc punctele de vedere. Anul acesta este al doilea an al semestrului european, dar acesta a fost foarte consolidat uh, față de anul trecut. Calendarul rămâne același. De la analiza anuală a creșterii a Comisiei, pe care am primit-o deja în noiembrie 2011, prin programele de reforme naționale, uh, până la Consiliul European din iunie, care încheie semestrul european. Dar, pe parcursul acestui proces, instrumentele noastre au fost consolidate, mai ales prin intrarea în vigoare a așa numitului pachet de șase măsuri bugetare, de consolidare bugetară și supraveghere macroeconomică. Aș dori să subliniez faptul că nu se aplică același lucru în aceeași măsură statelor din afara zonei euro. Noile sancțiuni nu se aplică acestora. După cum știți, Comisia monitorizează ciclurile bugetare din, ale statelor membre din zona euro, care, cărora li s-a deschis o procedură de excedent de deficit excedentar, ceea ce vă, per- vă permite dumneavoastră, Parlamentului Naționale, să aveți un dialog mai bun cu guvernele naționale. În cadrul semestrului european, Comisia evaluează și politicile macroeconomice care depășesc chestiunile fiscale. De pildă, de curând a hotărât uh, să suplimenteze raportarea în ceea ce privește dezechilibrele pentru 12 țări, inclusiv țări care Uh, au în bilanț un uh, excedent bugetar, uh, cum ar fi Suedia și Olanda. Se pot face recomandări statelor membre pentru a rectifica, pentru a corecta aceste dezechilibre, iar în momentul în care nu se întâmplă acest lucru, vor exista și sancțiuni. Încă o dată vă spun că această nouă metodologie oglindește noua realitate europeană de după criză. Ne dăm seama că ceea ce se întâmplă într-o țară uh, îi afectează pe vecinii săi, mai ales în zona euro. Fie că e vorba de deficit bugetar, fie că este vorba de reforme bugetare, de, pildă, de reforme, de pildă, pe piața muncii, toate acestea au uh, reverberații și în celelalte state membre. Comisia și statele membre ale zonei euro trebuie să fie consultate înainte de a se adopta vreo reformă politică, fiscală sau economică care are potențial de a afecta și celelalte state membre pentru a se putea evalua potențialul impact al acestora asupra uh, zonei euro. Aici uh, este vorba de interdependență, unul pentru toți și toți pentru unul. Este răspunderea parlamentelor să se adapteze la această nouă realitate. Uneori ni se spune că luăm decizii în spatele ușilor închise. Eu nu cred că vreun guvern sau că vreun consiliu de administrație al, al unei companii ar lua vreo hotărâre importantă în fața camerelor de luat vederi. Dar uh, noi luăm aceste decizii după ce am ascultat cu atenție toate părerile exprimate. Noi la Consiliul European simțim prezența parlamentelor naționale pe care le reprezentăm. Nu numai că la începutul reuniunilor noastre dăm cuvântul președintelui Parlamentului European, uh, Parlament în fața căruia Comisia, domnul Barroso, sunt, uh, trebuie să dea socoteală și uh, mulți dintre membrii Consiliului European dialoguează cu parlamentele naționale pentru a-și clădi părerea. Câteodată am impresia, dragii mei, că sunt singurul de aici fără Parlament. Ca politician ales de mult, ca a fost președinte al Parlamentului Național, vreau să vă spun că îmi e dor de Parlament. Am am uh, niște alegători, dar sunt numai 27, 27 de oameni m-au ales care au fost și ei aleși în mod democratic la rândul lor. Uh, Stimați membrii ai Parlamentului European, 60 de ani de integrare ne-au arătat că Europa nu se poate clădi prin distrugerea statelor membre, ci prin integrarea lor mult mai profundă. Este un proces um, lent, care uneori are nevoie de un imbold. Iar în această situație de criză am ajuns la un nou nivel de cooperare. Un fel de serviciu de um, uh, acțiune externă uh, iar uh, Uniunea, iar Uniunea Europeană a devenit o chestiune de ordin național. Iată deci este foarte important să avem întâlniri și dialoguri, așa cum se întâmplă astăzi. Vă mulțumesc! Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. După această întâlnire, cred că veți fi mai puțin frustrat, dacă îmi permiteți, fiindcă, iată, aveți în fața dumneavoastră un uh, parlament făcut pentru dumneavoastră, pentru noi toți de altfel, Dau acum cuvântul președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Uh, Mulțumesc. Domnule președinte, domnule vicepreședinte al Consiliului European, stimați uh, eurodeputați, E o plăcere să mă aflu astăzi aici la inaugurarea acestei dezbateri interparlamentare cu privire la semestrul european. Salut cu căldură inițiativa Parlamentului European de a organiza această reuniune. Sunt fericit că am posibilitatea de a face un schimb de opinii cu reprezentanții parlamentelor naționale pentru că reprezentanții parlamentelor naționale sunt cei care implementează reformele acasă, la fața locului. Rolul acesta este foarte important. Dezbaterea interparlamentară este un exemplu de democrație europeană în acțiune. Iar într-o lume globalizată, eu cred că este esențial să consolidăm democrația europeană, cum altfel, îmbunătățind relația dintre procesele naționale democratice și procesele europene democratice. Semestrul european este, iată, o metodă de a anticipa și de a preveni uh, efectele negative ale deficitelor financiare înainte de a se ajunge la contagiune. Așadar, iată, noi avem abordarea potrivită de a avea creștere economică și de a combate criza. E esențială și data acestei uh, reuniuni, fiindcă, iată, avem uh, legitimitate. Mă axez astăzi pe trei elemente. În primul rând, subliniem importanța semestrului în răspunsul nostru uh, la această criză. În al doilea rând, e vorba despre cum acest semestru european poate preveni viitoarele crize și, în ultimul rând, doresc să menționez care sunt pașii pe care putem face noi toți, astfel încât să maximizăm, să îmbunătățim acest proces, atât în termeni economici, cât și în termeni democratici. În primul rând, acum, Obiectivul semestrului european este acela de a îmbunătăți coordonarea între statele membre din punctul de vedere al politicilor bugetare și structurale, cât timp aceste politici sunt într-o fază incipientă, astfel încât să se detecteze inconsistențele și potențialele dezechilibre. Domnul Van Rompuy a explicat foarte bine despre ce este vorba, așa că pot să trec repede înainte, subliniind faptul că uh, Comisia a inițiat acest semestru anul trecut în noiembrie. Uh, anul acesta avem analiza anuală de creștere pe 2012 și am, 2012 și am uh, menționat cinci priorități în domenii precum uh, șomaj, competitivitate, credite bancare. Sunt domenii care au fost sprijinite de ministrii de ocupare și finanțe la Consiliu joi, șefii de stat și de guverne se vor reuni aici la Bruxelles împreună cu mine, sub președinția uh, Consiliului European, astfel încât să discutăm cu toții aceste provocări și cum anume putem să le um, gestionăm cât mai bine. Semestrul european este o oportunitate aici, fiindcă statele membre își vor prezenta programele de reformă națională economică. Fără a intra în detalii în ceea ce privește celelalte etape ale semestrului european, vreau să subliniez faptul că semestrul european este un um, proiect de învățare la comun, de schimb de bune practici în ceea ce privește soluțiile la problemele cu care ne confruntăm astăzi. Vă, confer, um, vă ofer acum câteva exemple în acest sens. De exemplu, noi uh, implicăm aici uh, un sistem de consiliere constantă uh, fiindcă mereu există probleme în statele membre care au consecințe pentru întreaga Uniune Europeană. De exemplu, avem reuniuni bilaterale cu fiecare stat membru, urmate de recomandări bine țintite. De exemplu, avem echipe de acțiune de la Comisie trimise în opt state membre cu probleme grave în ceea ce privește uh, șomajul în rândul tinerilor, astfel încât să vedem cum anume fondurile structurale neutilizate încă ar putea fi, utilizat, ar fi, ar putea fi folosite pentru a ajuta pe tineri. Deci nu e vorba doar de macroeconomie clasică. Nu e vorba doar de observare macroeconomică, ci e vorba mai degrabă de un dialog adevărat, de interacțiune, astfel încât să vedem cum anume putem să revenim la creșterea durabilă. Mai mult decât atât, conectând semestrul european cu structura de guvernanță economică europeană, uh, și încadrând totul în strategia Europa 2020 pentru creștere economică, acest semestru european, iată, joacă un rol foarte important în ceea ce privește stabilitatea și, nu în ultimul rând, încrederea în sistemul european, fiindcă fără încredere nu putem să rezolvăm nimic. Subliniez faptul că creșterea durabilă este foarte importantă, fiindcă un aspect critic pentru noi toți este următorul. Cu toții ați uh, identificat nevoia de a combate efectele sociale ale reformelor uh, extrem de aspre care se iau acum în statele membre. Trebuie să um, existe acceptanță socială și fără, pentru că fără acceptanță socială nu vom avea sorți de izbândă în plan politic. Și de aceea insist Trebuie să avem un obiectiv foarte clar prestabilit. Acesta e creșterea. Consolidarea fiscală nu e uh, un scop în sine. E important ca cetățenii Europei să înțeleagă ce obiective vizăm noi cu aceste reforme, să înțeleagă pentru ce se fac acum aceste sacrificii și să înțeleagă că aceste sacrificii sunt distribuite într-o manieră echitabilă, fără a împovăra mereu cele mai vulnerabile părți ale societății noastre. Acestea fiind spuse, ajung și la al doilea punct al prezentării mele. Cum anume ne poate ajuta semestrul european să prevenim crizele viitoare? Dacă e un, o învățătură pe care trebuie să o tragem din această criză economică, aceea e că economiile noastre sunt put, puternic legate între ele, atât în plan comunitar cât și în plan global. Ce se întâmplă într-un anumit stat membru poate să aibă implicații profunde pentru cei din jur. Și adevărul este că lumea întreagă urmărește îndeaproape ce se întâmplă acum în zona euro și în Uniunea Europeană. Iată așadar la ce grad de interdependență s-a ajuns în economia mondială. În Uniunea Europeană avem o piață unică solidă. E un bun de preț cu un mare potențial economic. Fără piața unică, eu cred că criza economică ar fi fost mult mai gravă. Avem astăzi însă un model european care ne-a dus foarte multe beneficii. Însă, acest model european necesită și un grad ridicat de creștere. Prin urmare, trebuie să avem sisteme de avertizare timpurie, astfel încât să nu mai avem efecte de contagiune, efecte care au existat din 2008 încoace. Vreau să spun foarte clar că deciziile naționale în termen bugetar vor rămâne la parlamentele naționale. Acest lucru e foarte clar în ceea ce privește aplicarea democrației și a separării puterilor. Dar avem și semestrul european care vine pentru a crea o platformă. O platformă uh, care să permită detectarea problemelor într-o fază incipientă. E nevoie așadar ca pe această platformă să circule informații corecte. Dacă vom avea mai multe informații în plan european, atunci cu siguranță vom putea contribui în plan decizional național. E foarte important să avem un asemenea instrument pentru a preveni orice dezechilibru intern și pentru a preveni efectele de contagiune. Știu că există anumite sensibilități în ceea ce privește punerea la dispoziție a planurilor naționale către um, planul comunitar dar să nu uităm că orice decizie bugetară e oricum urmărită de actorii de piață și de partenerii noștri externi. Așa că haideți să arătăm că suntem în aceeași tabără și că tragem cu toții în aceeași parte. Haideți să nu ignorăm modul în care viitorul nostru este legat de ceea ce facem unii și ceilalți. Și haideți să utilizăm potențialul pieței noastre interne și să restabilim creșterea economică. În al treilea rând, dacă semestrul european va avea succes, atunci va trebui ca acesta cu timpul să se îmbunătățească. Nu e un proces care să se facă de sus în jos. Vom reuși să îmbunătățim semestrul european doar dacă vom munci cu toții. Și tocmai de aceea aștept cu nerăbdare contribuțiile tuturor celor implicați, aștept rapoartele care uh, vor fi prezentate, care au fost prezentate, mă scuzați, în februarie uh, Um, în Parlament, în plenar. Aștept uh, o analiză detaliată a acestora. E clar că acest ciclu al semestrului european poate să fie îmbunătățit. Tocmai de aceea am dorit să avem o dezbatere în Parlamentul European și uh, cu parlamentele naționale înainte de Consiliul din primăvară. E clar că putem să îmbunătățim măsurile structurale de la fața locului, care sunt absolut necesare pentru restabilirea competitivității europene. Aplaud toate eforturile care au fost întreprinse în Uniunea Europeană și laud reformele curajoase care sunt acum implementate în uh, anumite state membre, dar deplâng progresul lent care se înregistrează pe aici pe acolo. Consolidarea fiscală e foarte importantă și tocmai de aceea uh, trebuie să notăm faptul că există reforme care încă sunt în urmă, de exemplu în ceea ce privește creșterea economică, în ceea ce privește deschiderea pieței uh, pentru servicii, în ceea ce privește circulația forței de muncă. Sigur că percepția față de aceste domenii este diferită în Uniunea Europeană, dar tocmai de aceea Consiliul uh, emite recomandări în acest sens. Știu că aceste reforme sunt dificile, sunt sensibile, însă sunt absolut necesare pentru restabilirea competitivității și a creșterii. Dumneavoastră trebuie să rămâneți în continuare ambițioși și să fiți partenerii noștri în implementarea semestrului european. Având acest uh, rol, aștept uh, franchețe din partea dumneavoastră în ceea ce privește nevoia de reformă în uh, plan comunitar și în ceea ce privește consecințele uh, traiului într-o lume competitivă. Eu cred că Încadrarea tuturor eforturilor noastre în strategia Europa 2020 va face ca, în plan național, parlamentele naționale să uh, întreprindă acțiuni necesare împreună cu partenerii sociali și beneficiind de acceptanța partenerilor sociali. Pentru că, după cum am spus, trebuie să uh, evităm situația în care populația se percepe ca fiind deconectată de Uniunea Europeană. Pentru că, iată, șefii de stat și de guvern vin uh, la Bruxelles și spun mai apoi acasă ce s-a decis la Bruxelles. Ei bine, trebuie să explicăm cum anume funcționează cooperarea în plan comunitar și care sunt avantajele uh, integrării europene, fiindcă doar astfel vom reuși să avem o creștere economică așa cum trebuie ea să fie, echitabilă. Discutând despre creștere, discutăm evident și despre investiții. Voi veni cu o propunere și cu noi idei în ceea ce privește obligațiunile de proiecte. Trebuie să anticipăm câteva dintre propunerile făcute pentru următorul cadru financiar multianual și să vedem ce efect de pârghie putem să creăm investind, uh, combinând fondurile structurale cu uh, fondurile de la Banca Europeană de Investiții și cu fondurile private, astfel încât să existe investiții mai, mare, mai mari mă scuzați, în infrastructură, fiindcă există conexiuni foarte importante între transport, infrastructură, um, rețele digitale și așa mai departe. Uh, Așa că ar trebui ca mereu să avem în vedere și investițiile când discutăm despre creșterea economică și să vedem cum anume putem să evităm uh, consecințele negative care pot să apară în urma implementării unor anumite măsuri. Doamnelor și domnilor, termin uh, făcând o observație. Trebuie să încadrăm toate aceste elemente într-un singur uh, proces și uh, pentru asta avem semestrul european. Semestrul european reușește să concentreze marele avantaj al construcției europene într-un singur demers. Tocmai de aceea eu cred că semestrul european poate să fie o formulă câștigătoare. Pentru că avem o formulă în care implicăm activitățile naționale, activitățile comuni- comunitare, uh, vizând, desigur, creșterea economică pe termen mediu și lung. Reușim să aducem la oaltă toate aceste elemente, toate aceste elemente de cunoaștere. Avem un potențial real de a ne reveni în plan economic și de a ieși mai puternici din această criză. Tocmai de aceea e nevoie să sincronizăm toate aceste instrumente care stau acum la dispoziție. Trebuie să îmbunătățim Uh, procesul uh, interconectării factorilor decizionali uh, naționali și comunitari. E sarcina noastră a tuturor să fim la fel de ambițioși fiecare, pentru că, iată, Asta e necesar să facem pentru un viitor. Și în acest sens, reuniunea de astăzi este foarte importantă, e binevenită, urez mult succes tuturor și sper ca participarea în dezbaterea noastră democratică să fie una optimă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei. Vom trece acum la dezbatere și, dat fiind că domnul președinte Van Rompuy trebuie să plece în câteva minute, vă propun să luăm o primă serie de trei întrebări ca să, la care să răspundă președintele Van Rompuy și apoi să trecem la restul participanților. Vreau să vă rog pe toți să fiți disciplinați, să nu vorbiți mai mult de 2-3 minute maxim, dacă doriți să putem purta această dezbatere. În primul rând, are cuvântul președintele Marini de la Comisia de Finanțe din Senatul francez. Mulțumesc, domnule președinte, Domnule președinte, dragi colegi, aici se prefigurează aplicarea articolului 13 din viitorul tratat. Ar, ați putea oare să ne spuneți care este viziunea dumneavoastră în legătură cu aceste reuniuni periodice? E vorba de simple reuniuni de informare? Sunt uh, camere de înregistrare? Reprezintă locuri de contacte mai tehnice? Uh, posibilitatea de a crea de grupuri de lucru, de a aprofunda problematici. Cred că așteptăm cu toții astfel de precizări. Apoi, în ceea ce privește metodele, noțiunile, conceptele utilizate de semestrul european, observăm cu toții în parlamentele naționale că aceste concepte sunt din ce în ce mai complexe și fac apel la o analiză macroeconomică din ce în ce mai complexă. De altfel, astfel se ajunge la crearea de comitete bugetare independente în interiorul statelor. Eu m-am întrebat foarte adesea de ce, la nivel comunitar, nu se uh, promovează o astfel de abordare. Și aș avea două exemple înainte de a încheia. În ceea ce privește soldul structural, care trimite la o apreciere a ciclului economic și care implică corecții. Nu ar fi oare mai bine? Nu am uh, fi oare mai echitabili dacă cifrele nu ar fi stabilite doar de către comisie și dacă ar exista o expertiză externă neutră? Și un ultim aspect. De exemplu, când citesc raportul comisiei din 14 februarie, la punctul privind mecanismul de alertă. Ca și alții, am uh, constatat că atunci când se vorbește de excedentul curent, limita este stabilită la 6 puncte din PIB, ceea ce se consideră deosebit de oportun, pentru că partenerul nostru, Germania, are un excedent curent de 5,9%. Este, bineînțeles, o întrebare ironică, mă scuzați, însă ea are legătură cu dorința de echitate și cu necesitatea de a avea pe termen lung niște referințe neutre și expertize pe care să le poată folosi toate părțile, fără probleme și în mod evident. Mulțumesc, domnule președinte Marini. Sunt convins că cei doi președinți ai noștri vă vor răspunde la întrebare. Îi dau cuvântul doamnei președinte Muriel Herkens, președinta Comisiei de Finanțe și de Bugete de la Camera Belgiană. Mă bucur, desigur, de această reuniune interparlamentară și de prezența președintelui Van Rompuy și a domnului Barroso. Sper că rezultatele lucrărilor noastre vor uh, se vor reflecta în uh, legislația și în comunicarea viitoare. Aș dori să atrag atenția mai ales a domnului Van Rompuy asupra următorului lucru, pentru că el cred că va înțelege foarte bine bazele acestui lucru. Semestrul european um, pune bazele guvernanței economice, pachetul de șase măsuri a intrat deja în vigoare și pachetul de două măsuri e tocmai în curs de negociere. Și vreau să vă atrag atenția asupra uh, discuțiilor privind negocierea uh, planurilor bugetare, pentru că în statele federale, cum este Belgia, aceste calendare sunt foarte greu de respectat, pentru că în caz de uh, ajustări trebuie să se renegocieze cu, uh, cu membrii federației. Uh, nu suntem noi singurii care avem astfel de obligații, deci vreau să vă atrag atenția asupra acestui fapt. Mă alătur și celor spuse de antevorbitorul meu, cel puțin în legătură cu primul raport publicat de Comisie în 14 februarie, în legătură cu mecanismul de alertă menit să identifice cât mai repede riscurile macroeconomice în statele membre este destul de uimitor că, spre deosebire de regulamentul ce stă la baza acestui raport, Comisia promovează un raport competitivitate-costuri și nu menționează niciodată factori cum sunt cercetarea și dezvoltarea sau evoluția facturii la energie, care reprezintă totuși 400 de miliarde de euro pe an și care sunt hotărătoare pentru competitivitatea întreprinderilor și situația financiară a gospodăriilor. De altfel, tot ce ține de ocupare și de șomaj este lăsat deoparte în acest raport, ceea ce e destul de grav pentru că șomajul este foarte mare și ridică probleme sociale care pot duce la dezechilibre macroeconomice ca și rata sărăciei. Apoi, în calitate de parlamentari, deplorăm faptul că, în ciuda promisiunilor făcute la Parlamentul European în repetate rânduri, Comisia nu penalizează statele care au un excedent um, comercial foarte mare și revizuiește cifrele uh, mărindu-le pentru ca un mare stat membru să nu fie vizat. Și un ultim punct pe care doream să vi-l prezint este referitor la preocuparea mea față de um, modul în care a evoluat viziunea asupra semestrului european. La început era vorba de o examinare anuală a creșterii bazată pe strategia UE 2020. Și ne dăm seama că aceasta, această strategie era bazată pe șapte inițiative emblematice și la uh, început s-au făcut mai multe comunicări ale Comisiei privind obiectivele acestea și înscrierea lor în semestrul european, însă acum nu a mai rămas nici urmă de ele. Nu s-au stabilit nu a mai fost vorba niciodată de stabilirea de obiective pentru industrie în fiecare stat membru și industria nu mai apare deloc în ultima strategie prezentată. De asemenea, în ceea ce privește utilizarea resurselor, Comisia a spus că acestea vor fi incluse în semestrul european începând de anul acesta, însă acest obiectiv abia este pe cale de realizare. Celelalte inițiative emblematice vizează reducerea sărăciei, accesul la educație și așa mai departe și nu sunt deloc incluse. Mi se pare foarte îngrijorător dacă ne dorim o abordare globală uh, de uh, măsuri care să creeze dezvoltare fără să cădem într-o austeritate sterilă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă. Ultimul vorbitor este domnul Salvador Gariga de la Comisia Bugete din Parlamentul European. Sí, <clears throat> gracias, presidente. Voi intentar dar... Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi încerca să schimb un pic abordarea. Eu sunt membru al Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European. Semestrul european presupune prezentarea de proiecte naționale comisiei și nouă ni se pare foarte interesant, însă există o legătură mult prea mică între bugetele naționale și bugetul comunitar, deși cele două ar trebui să fie coordonate. Bugetul comunitar este cheltuit în proporție de 80% în statele membre și este alimentat prin contribuții naționale care trebuie să fie acceptate de parlamentele naționale. Problema este că ciclul bugetar al Uniunii Europene începe în martie, aprilie și mai și se încheie în noiembrie, odată cu concilierea. Este greu, deci, să găsim un, o mai bună cale de coordonare între bugetele naționale și bugetul Uniunii Europene. Este greu să găsim un alt sistem în afara sistemului european. Acesta este unul din criteriile principale de care ținem cont pentru a ne stabili cheltuielile și a stabili tot ce înseamnă plus valoare europeană. Cred că membrii comisiilor pentru bugete din parlamentele naționale vor fi de acord cu mine în acest sens. Trebuie să mai găsim un alt instrument în afara semestrului european. Noi avem nevoie ca acest semestru european să permită reflectarea în bugetul european a necesităților și preocupărilor legate de bugetele naționale. Și trebuie să ținem cont de preocupările care se reflectă în bugetele naționale. Domnule președinte al Consiliului, aveți cuvântul. Merci, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție diferitele întrebări și, de fapt, sarcina mea este destul de ușoară. Pentru că trebuie să mă refer fie la un dialog între parlamentele naționale și Parlamentul European, fie trebuie să mă adresez Comisiei Europene. Nu mi se întâmplă prea des să am o sarcină atât de ușoară. Însă așa este după primele trei întrebări. În primul rând, în legătură cu articolul 13 din noul tratat, pe care îl veți discuta și îl veți ratifica. Articolul 13 lasă deschisă alegerea modului în care parlamentele naționale și Parlamentul European își vor organiza consultările și este uh, intenționat lăsat așa, nu în nivelul nu este de nivelul celor care redactează uh, textele tratatelor să decide asupra modului de cooperare. Însă faptul că se recunoaște că această cooperare este extrem de utilă din motivele evocate de președintele Comisiei și de mine însumi, adică interdependența, și faptul că a, faptul că a fost evocată această cooperare reprezintă un fapt politic în sine. Dumneavoastră trebuie să vă organizați în modul cel mai adecvat ca să aduceți o contribuție adecvată a diferitelor instanțe parlamentare. Cea de-a doua observație se referă la anumite voci independente sau la agenți autonomi în elaborarea anumitor parametri. Eu cred că comisia nu lucrează în vid. Președintele comisiei ne va spune mai multe. Însă atunci când comisia definește un buget structural, o face citind și studiind și discutând despre tot ce s-a realizat în legătură cu aceste subiecte complexe și abia după aceea face o uh, propunere. E vorba de transparență și de un mod de a face lucrurile mai accesibile pentru toată lumea. Uh, de aceea alegem metode bine definite și cifre bine definite. Dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt și dacă nu încredințăm această sarcină unei instituții cum este Comisia Europeană, cred că ajungem la niște discuții fără sfârșit și inutile. Din punctul nostru de vedere, Comisia este o instanță independentă Lucrează, sigur, în colaborare strânsă cu multe institute de cercetare, stabilește definiții și lucrăm pe baza acestor definiții. Doamna Jerkens, în legătură cu timingul, știu că Belgia este o țară complicată, dar nu este singura. Sunt multe state federale în Uniunea Europeană Germania, Belgia, Spania și alte state? Și deci calendarul este unul global. Însă, de exemplu, anul acesta Comisia Europeană a început foarte devreme uh, analiza anuală a creșterii. A început chiar din noiembrie, deci uh, pregătirile se puteau face de mult. Și deci astfel se vor facilita lucrurile. Știu că în anumite uh, state guvernul a fost format destul de târziu, dar asta e altă poveste. Într-un ciclu normal, cred că începând cu noiembrie ne putem organiza ca să avem uh, din aprilie programele de reformă și planurile de stabilitate, având chiar structuri destul de complexe și uh, chiar federale. A fost o remarcă legată de competitivitate. Întotdeauna aceasta este o opțiune delicată și anume ce indicator e cel mai bun. Într-o țară pe care o cunoaște și pe care eu o cunosc și mai bine decât alții, avem o lege privind competitivitatea. Această lege alege un parametru. Și nu întâmplător, e vorba de același parametru ca cel din procedura pe care v-am prezentat-o și care a fost votată în Parlamentul European. Nu este singurul parametru. Ca să vă dau un exemplu, în raportul Comisiei din 13 februarie se menționează niște probleme de competitivitate, dar care nu sunt legate doar de salarii. Nu vreau să menționez aici state, dar într-o anumită țară se vorbește despre o scădere a competitivității provocată de o lipsă de inovare. Și vă dau doar acest exemplu. Acest, ca să vă arăt că acest concept de competitivitate în tabelul indicatorilor poate apărea așa, însă în evaluarea globală a uh, exporturilor și a altor factori se ține cont și de alte elemente legați mai degrabă de calitate și care nu sunt legați neapărat cu competitivitatea de costuri, ci de competitivitatea produselor. Iată deci câteva observații legate de întrebările adresate în legătură cu ultima întrebare, care și ea, de fapt, ține mai mult de sfera de acțiune a Comisiei, Este vorba de bugetele naționale și de bugetul Parlamentului European. Acestea sunt bugete foarte diferite. Președintele Comisiei v-ar putea explica și mai bine decât mine. De fapt, bugetul european reprezintă un buget de investiții în mare parte. Sigur că în uh, partea de finanțare avem o mare contribuție a statelor membre. Unii consideră chiar că această contribuție e prea mare și că ar trebui să fie modificat acest sistem printr-o fiscalitate proprie, dar eu mă refer acum la cheltuieli. Este vorba de un buget de investiții. bugetele naționale au o cu totul altă natură. În multe din statele membre, 40 până la 50 de procente sunt formate din cheltuieli de transfer sau cheltuieli de consum. Deci nu se poate să se compare aceste două tipuri de exerciții. Diferența este foarte mare. La fel și în privința volumului, bugetul european reprezintă 1% din produsul național european, dacă pot să-i spun așa, iar media cheltuielilor publice ale statelor membre reprezintă 50% din uh, produsul intern brut al fiecărui stat membru. Iată ce pondere diferită și pe plan cantitativ între bugetul european și bugetele naționale. Dar și calitativ și cantitativ bugetul european este complet diferit de bugetele naționale. Este deci mai puțin important să adaptăm toate aceste calendare pentru că natura acestor două exerciții este foarte diferită. Iată câteva reacții, deci, în legătură cu cele trei întrebări adresate. Însă, repet, președintele comisiei este mai bine plasat decât mine să răspundă, dată fiind competența sa, la alte elemente din întrebările participanților la această primă rundă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului European. Vă mulțumim foarte mult pentru participare, pentru răspunsuri. Vă dăm voie să plecați acum. Acum, uh, mai departe, vă propun uh, să dăm în continuare cuvântul participanților, cărora le va răspunde în bloc uh, domnul președinte al Comisiei, domnul Barroso. Vă rog foarte mult să fiți în continuare succinți, fiindcă astfel vom reuși să dăm cuvântul câtor mai mulți participanți. Dau cuvântul președintelui Comisiei pentru Finanțe a Parlamentului finlandez, domnul Sasi. Mă scuzați dacă vă stâlcesc numele. Mulțumesc, domnule președinte. Când s-a instituit moneda euro și s-a semnat pactul de stabilitate și creștere, toată lumea și-a dat seama că este foarte important uh, să se respecte acest acord pentru salvarea monedei euro. Dacă se va încălca, vom ști cu toții că ne confruntăm cu probleme foarte mari. Pactul nu a fost respectat, iată de ce ne confruntăm cu criza datoriei suverane la ora actuală și iată de ce discutăm acest subiect acum. Faptul că nu s-a respectat pactul de stabilitate și crește ne arată că nu se respectă pe deplin statul de drept în Uniunea Europeană. Comisia face propun, alte propuneri acum, uh, cadrul bugetar, disciplină bugetară, pachetul celor șase măsuri, celor două măsuri, propuneri foarte bune, dar sunt extrem de complicate și îmi închipui că uh, Uh, în momentul în care ajungi în tribunal, în Curtea Europeană de Justiție, timp de un an, doi, trei, procesul este destul de lent, iar uh, procesul decizionar pe piață este foarte rapid, e vorba de ore, de secunde uneori și cel mai mult de câteva zile. Toate regulile ar trebui să fie simple și eficiente, după mine. Dați-mi voie să vă întreb dacă s-ar putea, fiindcă multe țări doresc să adere la zona euro. Dacă trei ani încalci pactul de stabilitate și creștere, se poate să fie exclus din zona euro, atunci nu ar mai exista uh, un conflict între atribuțiile bugetare competențele bugetare ale statelor membre și Uniunea Europeană. Toată lumea știe că dacă trei ani de zile se încalcă uh, pactul de stabilitate și creștere, atunci ai ieșit din zona euro. Fiindcă așa, dacă îți dorești neapărat să rămâi în zona euro, trebuie să respecti regulile. Ce părere aveți de propunerea aceasta? Mulțumesc foarte mult pentru aceste idei provocatoare, dar uh, ar trebui să nu uităm faptul că, dacă nu mă înșel, dintre toate țările din zona euro, Finlanda este singura care a respectat prevederile uh, pactului de stabilitate și creștere încă de la început. Să știți că și noi am avut o perioadă mai neagră când nu am respectat uh, pactul. Să știți că și Finlanda a avut, uh, spune, spune domnul președinte al Comisiei. Bun, rămânem uh, tot în zona elevilor buni, în uh, peninsula scandinavă și dau cuvântul doamnei Svensson de la Parlamentul suedez. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru organizarea acestei reuniuni importante care ne permite să avem aceste discuții. Aș dori să vă vorbesc despre criza cu care ne confruntăm. Este vorba despre o criză a datoriei, dar și de o criză a încrederii. Iată deci este foarte important ca împreună să facem tot ce ne stă în putință pentru a reda încrederea. Pentru a reda încrederea în economiile noastre la nivel național, dar și la nivel european fiindcă economia europeană reprezintă un atu foarte important. Dar uh, nu putem ajunge la încredere decât uh, dacă respectăm ce am hotărât în cadrul pachetului celor șase măsuri, de pildă. Mai avem și aceste două pachete noi. Trebuie să încercăm să ajungem la o economie sta- uh, stabilă, fie că suntem membri ai zonei euro, fie că nu. În egală măsură trebuie ca aceste lucruri să meargă mână în mână cu suveranitatea națională, cu respectul acordat parlamentelor naționale. Și cu toții cei prezenți aici ne dorim să ajungem la creștere economică în Europa, dar mă îngrijorează faptul că adesea ni se vorbește despre o politică economică expansivă, despre stimularea economii, economiei, dar acest lucru nu se va întâmpla fără finanțe sănătoase. Dacă avem un copil, dacă copilul nostru sângerează, mai întâi trebuie să încercăm să oprim hemoragia și același lucru este valabil și pentru noi. Va fi greu, bineînțeles, dar trebuie să dăm dovadă de solidaritate și trebuie să ajungem la rezultate împreună. Iar în ceea ce privește creșterea, trebuie să vedem dacă funcționează piața internă și aici, aici rezidă potențialul nostru. Nu trebuie să fie vorba de acțiuni prea costisitoare, dar trebuie să ajungem la rezultate, trebuie să încercăm să stimulăm economia cu toții împreună împreună, trebuie să facem ordine la nivel economic pentru a putea progresa și dezvolta mai departe. Nu există alte soluții. Aș dori să întreb care este părerea membrilor prezidiului. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Dau acum cuvântul domnului Alejandro Sercas, membru al Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă a Parlamentului European și coordonator socialist. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, doresc să vă vorbesc despre ocupare și chestiuni sociale legate de semestrul european și despre modul în care putem avea o viziune pe termen mediu și lung acestui exercițiu care altfel ar fi foarte îndepărtat și izolat de nevoile și așteptările cetățenilor europeni. Păcat că a plecat domnul Van Rompuy, aș fi vrut să-i spun în primul rând faptul că Cetățenii europeni consideră că la reuniunile Consiliului, în cadrul deliberărilor, echilibrul între aspectele sociale și cele uh, uh, fiscale și economice este total strâmb. Sper că uh, Consiliul din primăvară se va face în așa fel încât să se aprobe rezoluția Parlamentului din 15 februarie și echilibrul acesta să fie mai solid. Trebuie să ținem cont de nevoile cetățenilor noștri mai întâi, în ceea ce prive, mai ales în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, altfel cetățenii europeni nu vor înțelege pur și simplu ce facem noi aici. Aș dori să uh, spun Comisiei că Parlamentul trebuie, glasul Parlamentului trebuie să facă auzit la Uh, Consiliul European din primăvară, fiindcă chestiunile sociale trebuie să capete ponderea pe care o merită asemenea consolidării financiare și bugetare. Sănătatea finanțelor și uh, sănătatea milioanelor de europeni care caută locuri de muncă sunt la fel de importante. milioane de europeni se confruntă cu riscul sărăciei. În rezoluția noastră de pe 15 februarie va atragem, va atragem atenția să nu uitați de strategia 2020. Europa nu um, are nu va avea viitor dacă nu are o viziune pe termen lung, dacă nu avem viziunea necesară pentru a crea locuri de muncă, locuri de muncă importante uh, și să se pună accentul pe formarea economică și socială. Acestea, acestea sunt strategii, sunt uh, elemente ale strategiei 2020. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului William Cash, președinte al Comisiei de Monitorizare din Camera Comunelor, Anglia. Mulțumesc foarte mult. Este foarte important să vă spun ce cred cu ocazia unui eveniment atât de important. Voi fi succint. L-am ascultat, i-am ascultat pe, domnul, pe domnii Ivan Rompă și Barroso, vorbind despre democrație. Am vorbit și despre legitimitate democratică. Dar dați-mi voie să vă spun că noi, în Parlamentul Britanic, suntem foarte îngrijorați în legătură cu acest aspect. Tratatul celor 25, uh, pe baza dovezilor pe care le-am primit uh, de la uh, grupul de anchetă din Parlamentul Britanic, încalcă statul de drept european, ceea ce este foarte grav. Domnul Van Rompuy ne spune că parlamentele naționale devin instituții europene, dar nu e așa. În momentul în care ne ocupăm de chestiuni fiscale și de cheltuirea bugetului, aceste decizii aparțin uh, electoratului care ia decizii pe baza platformei electorale. Nu putem să spunem că vrem mai multă Europa și să repetăm uh, uh acest slogan ca pe un vechi refren, uh, în momentul în care toată lumea își dă seama, în contextul de criză european, că adevăratele probleme își găsesc, uh, sunt, sunt întemeiate pe lipsa de legitimitate și pe lipsa de respect acordată deciziilor parlamentelor naționale. Conchid spunând următorul lucru. Chestiunea identității naționale și a deciziilor luate la nivel național nu reprezintă aceste chestiuni nu sunt unele abstracte, ci țin de libertățile zilnice de bază, libertățile, libertatea alegătorilor de a hotărâ ei înșiși ce fel de guvern își doresc. Și dacă tot vorbim de mai multă Europa în momentul în care cauza problemei, și vă spun, fie că mă credeți sau nu, eu uh, eu, tatăl meu a fost ucis în al doilea război mondial luptând pentru libertate, deci eu cred foarte mult în ce vă spun și noi credem în libertatea care se bazează pe alegători și pe uh, votul pe care îl dau alegătorii în alegerile în generale. Nu este aici o chestiune teologică, ci este vorba despre uh, modul în care li se afectează oamenilor viața de zi cu zi. Și cauza probleme pe care nu o recunoaște nimeni este faptul că aceste tratate necesită uh, renegociere pentru a ajunge, pentru a ne întoarce la acest principiu uh, primordial al libertății și pentru a ne recăpăta democrația care ne-a fost furată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg! Domnule președinte, domnule președinte, domnul președinte Barroso vă va răspunde pe fond, uh, dar uh, vă dați seama că participați la o reuniune unde participații sunt aleși ai poporului, uh, care au, care au legitimitate democratică și, din păcate, ce ați spus dumneavoastră despre situația familiei este o situație care e valabilă pentru mulți dintre noi. Și noi încercăm să evităm astfel de situații tragice în, în reconstruirea Europei. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnul, domnului Atanasiu de la Parlamentul Elen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații. În primul rând, înțeleg că nu trebuie să se manifeste manifeste niciun fel de obiecții la adresa obiectivelor principale ale noului pact. Acestea sunt foarte importante pentru zona euro, pentru Uniunea Europeană. Este foarte important să se combată deficitul bugetar, să se pună capăt datoriei suverane. Dar acest proiect nu este prea popular și nici n-ar avea cum să fie. Fiindcă în aceste vremuri uh, în care încercăm să punem capăt datoriei, suntem obligați să găsim soluții la recesiunea economică, iar multe țări din sudul Europei, noi ne confruntăm cu o recesiune foarte aspră care distruge viețile oamenilor și noi nu le putem oferi soluții. Aceasta este principala problemă. în ceea ce privește abordarea strategică și asta face ca acest proiect să nu fie popular. Este tehnic, într-adevăr, este un proiect tehnic bun, dar nu este un proiect politic. Nu poate fi un proiect politic dacă Germania este obligată tot timpul să plătească mai mult și și grecilor li se cere tot timpul să facă mai mult pentru a primi bani. Înțeleg că avem nevoie de o astfel de disciplină bugetară, dar dar nu avem uh, cum să menținem protecția socială, nu avem standarde comune la nivel european în ceea ce privește protecția socială, iar acest lucru este o problemă. Înțeleg uh, că avem nevoie de principii și standarde comune la nivelul uh, Uh, statului social european, fiindcă altfel nu am putea oferi soluții viabile cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Kleinar, reprezentantul Senatului polonez, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Anul trecut, Țara mea, Polonia, s-a descurcat bine. Creșterea economică era de 4% și anul acesta previziunile ne arată că lucrurile vor fi bune. Iată de ce noi, la ora actuală, întreprindem reforme grele și luăm hotărâri grele în ceea ce privește consolidarea finanțelor publice și uh, a sistemului de pensii și reformelor aferente. Aceste reforme, după noi, sunt necesare chiar dacă înregistrăm creștere economică, fiindcă dorim să preîntâmpinăm orice criză viitoare. Iată de ce salutăm semestrul european. Este o metodă de gestionare a economiilor zonei euro și a economiilor europene per total. Acest uh, instrument va fi foarte folositor cooperării europene la nivel economic. Și datorită acestor reuniuni, iată, putem să facem schimb de păreri și de experiență. Toate deciziile luate de Polonia și de alte țări sunt uh, deschise. Semestrul european uh, le înlesnește participarea Parlamentelor Naționale la acest dialog uh, chiar dintr-o fază incipientă. când statele membre acționează în, în context european. Aceasta, este, această evoluție este una pozitivă. Parlamentele naționale sunt cele care hotărăsc bugetele naționale. În Uniunea Europeană avem nevoie de găsirea unui echilibru între politicile macroeconomice și cele fiscale. Trebuie să reușim să stimulăm creșterea economică și crearea de locuri de muncă. S-a spus deja acest lucru de către antevorbitorii mei, dar în același timp trebuie să asigurăm stabilitatea finanțelor publice ale statelor membre. La nivelul bugetelor naționale, în mod ideal, veniturile și cheltuielile ar trebui uh, să fie reprezentate de sume egale. Statele membre trebuie, deci, să țină cont de aceste lucruri. Polonia crede că este importantă consolidarea finanțelor publice și la fel de importantă este accelerarea reformelor, ceea ce și facem în Polonia. Trebuie ca consolidarea finanțelor publice să aibă loc uh, într-un ritm care să corespundă fiecărui stat membru pentru a nu uh, pentru a nu dăuna creșterii economice. Iată de ce e nevoie să analizăm cu un ochi critic prestanța statelor membre în momentul în care le impunem obiective. Salutăm uh, cele spuse de Comisia Europeană în ceea ce privește faptul că nu există o abordare universală, general valabilă. Fiecare program uh, ar trebui să fie stabilit în funcție de circumstanțele specifice ale unei anumite țări. Suntem de părere că legislația națională ar trebui să prevadă mecanisme care să permită respectarea criteriilor Pactului de Stabilitate și Creștere. Este foarte important să punem accent pe măsurile, pe componenta preventivă a pactului de stabilitate și creștere pentru a putea preîntâmpina crize similare pe viitor, pentru a promova creșterea economică în conformitate cu strategia UE 2020. Polonia nu este membra a zonei euro, dar problemele din zona euro se fac resimțite și în țara mea, și nu numai, și în alte țări din afara zonei euro. Iată de ce e nevoie de reguli mai stricte în zona euro și în Uniunea Europeană pe de întregul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ultimul uh, vorbitor, domnul Wang Nong, reprezentant al Comisiei Economice a Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte! Vreau să adresez o întrebare domnului președinte a, a Comisiei. Uh, în țările unde experiențele de consolidare bugetară au fost încununate cu succes, E bine, aceste țări au avut posibilitatea de a-și ajusta uh, rata de schimb. Știm că în țările, zonele euro, acest lucru nu este permis, dat fiind că avem o monedă unică, iar în aceste condiții, politicile de ajustare structurală riscă să ducă uh, la un joc cu sumă zero Eh, dacă nu negativ, fiindcă dacă toate țările scad salariile în același timp, eh, cererea la nivel european va avea foarte mult de suferit, se va prăbuși și fără eh, cerere atunci și investițiile printr-un efect de accelerare invers se va prăbuși. Deci, uh, se va împotmoli. Problema competitivității se joacă mai ales uh, pe terenul investițiilor, iar în aceste condiții, politicile bugetare ar putea să aibă un rol hotărător dacă ajut, ajustarea ratei de schimb sau a costurilor salariale uh, nu vor avea succes. În cadrul semestrului european pe care discutăm astăzi, există riscul uh, de a se impune constrângere asupra politicilor bugetare. Uh, domnul Van Rompuy ne-a spus adineauri faptul că avem un buget de investiții la nivel european, dar care este limitat la 1% din PIB-ul comunitar, iar dacă ne gândim la bugetele de investiții ale uh, principalelor țări Uh, ale zonei euro, acesta va fi între 3 și 5% din PIB. Nu este vorba de bugetul de funcționare, ci bugetul de investiții. Întrebarea mea este următoarea și vă rog uh, să vă mai gândiți la ea și peste ceva timp, în momentul în care Europa se va confrunta cu o nouă recesiune, fiindcă anul viitor, uh, conform previziunilor, va fi foarte greu pentru zona euro. Uh, deci, în aceste condiții, oare nu este mai necesar decât oricând să ne gândim la posibilitatea de a exclude din calculul deficitului public cheltuielile de investiții pentru a ajunge la a atinge împreună obiectivul uh, uh ordonării uh, uh, cheltuielilor de funcționare și pentru a relansa creșterea economică în Europa. Vă mulțumesc! <laughs> Domnule președinte al Comisiei, aveți de lucru. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Văd că am întrebări din Parlamentul European și am și privilegiul de a uh, discuta cu parlamentele naționale, ceea ce este foarte bine pentru că eu am fost ales mai întâi în Parlamentul meu național la 29 de ani. Am uh, fost ales, am participat la toate alegerile și îmi place foarte mult dezbaterea politică. Uh, la câteva întrebări a răspuns deja președintele Van Rompuy, dar am să le comentez și eu. Doamnă Gerkens, v-ați referit la niște aspecte foarte importante și vă asigur că vor face parte din recomandările noastre uh, pentru fiecare țară. Uh, câte uh, nu, nu repetăm tot catalogul de măsuri când facem analiza anuală a creșterii. Strategia 2020, la care s-a referit domnul Sercas, da, avem o strategie de creștere, strategia 2020, dar nu putem ca ori de câte ori apare un nou document al Comisiei să repetăm întregul catalog. V-ați referit la importanța creșterii și dezvoltării, v-ați referit la industrie, V-ați referit la eficacitatea resurselor, v-ați referit la uh, alte chestiuni pe care le avem în strategia 2020 și uh, le-am introdus cu o mare dificultate și pentru că suntem acum la o dezbatere politică, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Multe guverne au spus că niciodată nu ar accepta ca obiective de combatere a sărăciei să fie incluse la nivel european. Pentru că Uh, din cauza principiului subsidiarității, nu e treaba Europei să vorbească de sărăcie. E o politică națională și eu a trebuit să mă lupt în Consiliul European ca să ajungem la un consens la sfârșit și ca între obiectivele noastre uh, din strategia 2020 să uh, facă parte și combaterea sărăciei. Ceea ce arată clar că strategia 2020, inițiativele flagship tot ce nu, vreau să repet, reprezintă obiective ce fac parte integrantă din politica noastră europeană. În analiza anuală a creșterii, poate că este adevărat, ne-am concentrat uh, asupra anumitor aspecte. Însă acum suntem într-un proces de dialog cu statele membre și apoi vom formula recomandări la nivel național. Și sunt convins că preocupările exprimate de dumneavoastră vor fi practic incluse în totalitate. Întrebarea importantă uh, a industriei, chestiunea industriei, este și ea luată în considerare. Uh, vorbim de tot ce este legat de costurile de producție. Atunci când vorbim și de uh, problemele de, legate de procentul pe care îl are fiecare stat membru din exporturile Uniunii și, de asemenea, atunci când vorbim despre CRE, despre creditul pentru sectorul privat. Acordăm o foarte mare importanță acestor probleme. Este vorba de necesitatea de a combate credit crunch-ul. Întrebarea domnului președinte Marini în legătură cu independența. Vreau să fiu foarte clar, pentru că este un punct delicat și important. Am discutat uh, in extenso la Consiliul European și în statele membre ale zonei euro despre uh, această sarcină de analiză, de supraveghere și cui ar trebui ea încredințată și chiar și sarcina de implementare. După părerea mea, uh, trebuie încredințată Comisiei, pentru că Comisia, prin definiție, este independentă de statele membre. Dar acum, ori de câte ori avem o problemă, începem să creăm o nouă instituție, uh, nu știu ce se va întâmpla. Mulți dintre dumneavoastră au spus că sistemul nostru este prea complicat. Dacă mai facem și asta, vom avea un sistem cu totul obscur. Și de altfel, Comisia Europeană are această sarcină în conformitate cu tratatul. Vreau să vă rog pe toți dumneavoastră parlamentarii naționali să respectați statele, să respectați instituțiile pe care statele membre, exercitându-și competențele, le-au decretat instituțiile europene. Comisia Europeană a fost creată de statele membre. De aceea avem și un Parlament European ales direct, care are legitimitate democratică și voi reveni imediat asupra acestui punct. De aceea avem și o Bancă Centrală Europeană independentă. De aceea avem o Curte de Justiție independentă la nivel european. Uneori mi se pare că uh, unora nu le place că există instituții independente. Sigur că nu-i cazul dumneavoastră și poate că se dorește să se creeze noi instituții paralele cu instituțiile existente, care însă nu ar face decât să delegitimizeze procesul construcției europene și să creeze tot mai multă confuzie și complexitate într-un sistem care și așa este greu de înțeles. Așadar, haideți să lucrăm cu instituțiile noastre, respectând instituțiile acestea care au o forță democratică, după cum s-a spus, și de asemenea instituții europene care au fost create prin tratate, adoptate în unanimitate de către statele membre, în conformitate cu principiile democrației reprezentative. Am să trec acum la limba engleză. Um, Colegul nostru din Finlanda, ca să folosesc termenul domnului Lamasur, a făcut o declarație foarte provocatoare. Nu cred că această dez... despre ieșirea din zona euro. Această dezbatere nu cred că intră în ordinea de zi. După cum știți, nu s-a putut uh, adopta în 27 de state membre, însă s-a adoptat așa numitul Fiscal Compact, pactul bugetar, care conține Uh, reguli clare pentru zona euro și nu doar pentru cele 17, zone, 17 state ale zonei euro, ci toate statele membre, cu o excepție sau două, au hotărât să adopte aceste reguli. În mod ideal, sigur că dacă ești într-un think tank, poți să discuți despre alte posibilități. Dar foarte sincer și foarte pragmatic, și am înțeles din comentariul dumneavoastră că sunteți un politician pragmatic, așa ceva nu se va întâmpla, pentru că avem acest tratat și revizuirea lui a fost atât de dificilă încât nu s-a putut altfel și de aceea statele membre au decis să facă un nou tratat și nu să revizuiască tratatul actual. Deci haideți să lucrăm cu regulile actuale și haideți să le exploatăm la maxim să folosim cât mai bine aceste prevederi și să le implementăm adecvat. Doamna Svensson din Suedia a spus un lucru cu care sunt de acord, exact despre asta este vorba, despre cum ne putem aprofunda piața, cum putem îndepărta obstacolele din calea creșterii și cum putem face ca finanțele publice să fie durabile, pentru că, într-adevăr, există aici o problemă de încredere. Trebuie să uh, restaurăm încrederea în Uniunea Europeană și în uh, Uniunea Economică fiindcă altfel nu vom putea să uh, reclădim încrederea. De aceea e foarte important ca toate statele membre să rezolve problema deficitului excesiv și a datoriei durabile. Nu doar în zona euro, pentru că unele din probleme sunt în afara zonei euro. Ceea ce este foarte important și știm că este foarte dificil pe plan politic și uneori chiar foarte dureros pe plan social. De aceea, o discuție la nivel european, pe lângă cea de la nivel național, este foarte importantă. Pentru piața internă, Comisia luptă din greu și mă bucur că la ultimul Consiliu European s-a manifestat un angajament puternic al șefilor de state și de guverne să accelereze anumite măsuri pentru uh, implementarea pieței unice. Un lucru pe care vreau să vi-l spun, dacă nu ar exista Comisia, nu ar mai exista nici piața internă. Pot să vă spun acest lucru pe baza experienței mele de 8 ani în această funcție, pe lângă ceilalți ani petrecuți în, uh, în uh, administrația națională pentru că uh, se spune că unii vor să impună niște reguli pe care nu le respectă chiar ei. Aceasta este o interpretare foarte comună și există un risc foarte puternic de renaționalizare a politicilor dacă nu avem instituții comune și reguli la nivel european. Am văzut atât de multe încercări de protecționism în Uniunea Europeană în anii aceștia și am văzut presiuni reale la toate nivelurile, de aceea avem nevoie de instituții puternice în centru ca să ne asigurăm că avem condiții egale pentru toată lumea și că piața internă, care este uh, nucleul Uniunii Europene, nu este pusă la îndoială. Comisia e gata să um, demareze imediat proceduri de încălcare și față de statele membre mari și față de cele mici. Și am și făcut-o recent în domeniul serviciilor, am lansat o procedură referitoare la Germania și la Grecia, exact în aceeași zi. Aș vrea să știu dacă mai sunt și alte instituții sau servicii care pot să utilizeze acest tip de imparțialitate și obiectivitate pe care le utilizează Comisia în evaluarea sa și în acțiunile sale. În legătură cu întrebarea pusă de domnul Sercas, legată de ocupare, cred că aveți dreptate, pe scurt. De obicei se acordă mult mai multă atenție aspectelor financiare decât aspectelor legate de ocupare. Și pot să vă dau un exemplu foarte bun. În 2009 am propus șefilor de state și de guverne organizarea unui Consiliu European pe tema ocupării și nu au fost de acord, au considerat că nu este urgent. Era la ora respectivă președinția cehă și am organizat la Praga împreună cu premierul ceh un, o reuniune, a participat premierul Suediei și uh, omologul său din Spania. și uh, cred într-adevăr că s-au făcut progrese aici. La ultimul summit informal european am prezentat niște uh, concluzii privind șomajul în rândul tinerilor, de care sunt convins că ați auzit. Am propus realocarea anumitor fonduri. Știți că este vorba de opt state care sunt uh, cele mai expuse și am propus o realocare printr-o procedură rapidă și atunci chiar a avut loc o dezbatere privind ocuparea. Pentru că noi la Comisie considerăm că ocuparea trebuie să uh, fie luată în seamă și să fie un factor în analiza macroeconomică și în recomandările macroeconomice. În legătură cu Europa 2020, am să vă dau încă un răspuns și vreau să vă spun un lucru interesant și cred că este foarte interesant uh, pentru cei din parlamentele naționale. Președintele Rompuy, Van Rompuy și cu mine am primit uh, o scrisoare din partea a 12 șefi de guverne care sugerau niște soluții pentru creștere și cred că este foarte util, sunt puncte foarte utile pe care vi le pot prezenta. Însă e foarte interesant că niciodată acești șefi de state și de guverne nu s-au referit la UE 2020. E ciudat, nu-i așa? Ajungem la ce spuneam mai devreme. Uh, lipsa completă de corespondențe între dezbaterea europeană de la Bruxelles, de la Strasbourg, de la Comisie și dezbaterea din statele membre. De aceea cred că, că acțiunea dumneavoastră a parlamentarilor de nivel național și european este atât de importantă. Nu putem să vedem rezultate pentru o strategie care a fost adoptată în unanimitate de statele membre, de toate statele membre, dacă apoi la implementare și la comunicare nu există același efort comun. Așadar, strategia aceasta necesită sprijinul instituțiilor europene, dar și pe cel al instituțiilor naționale și, de asemenea, al partenerilor sociali, regionali și al altora foarte importanți pentru reușita sa. Și cred că acesta este unul din punctele pe care trebuie să le avem în vedere. S-a vorbit despre, mecanismul, despre raportul privind mecanismul de alertă. Acesta este bazat pe uh, pe tabloul de bord care s-a discutat atât de mult. E vorba de un instrument de analiză. Nu, permi, nu pretinde că este alfa și omega în domeniul analizei economice. Însă acum avem o, un instrument pentru a face această analiză. S-a, ați spus câte ceva legat de Germania și ce vă pot eu spune este că, de fapt, noi în mecanismul privind în raportul privind mecanismul de, aport, de alertă, în 2012 vom analiza excedentele de, uh, de cont curent uh, în detaliu și acest lucru poate fi uh, relevant în context german, dar Germania este una din, una, una din economiile cele mai de succes din Europa, haideți să recunoaștem. Și acest lucru s-a întâmplat pentru că s-au făcut niște reforme acum câtva timp care au dat Germaniei un avantaj concurențial. Și de aceea trebuie să acționăm la nivelul competitivității, la nivel european, pentru ca Europa să devină mai competitivă față de alte regiuni ale lumii. Am mai fost o întrebare legată de Grecia și de uh, popularitatea sau lipsa de popularitate a reformelor. Așa este, e foarte greu să faci reforme și nu numai în Grecia. Eu cred că acest subiect poate să fie tratat numai prin sporirea leadership-ului. Ceea ce înseamnă că liderii politici de la nivel național și european trebuie să facă uh, presiuni și să îi pună pe cetățeni în fața uh, alternativelor. Sunteți cu toții lideri politici și știți ce înseamnă acest lucru. Spunem pur și simplu, știți care este nivelul datoriei în, uh, în statele din uh, Uniunea Europeană. Este nevoie de un stimulent fiscal pentru statele care sunt foarte vulnerabile și sunt urmărite acum foarte strict de uh, piețe și de investitori. Trebuie să, uh, să continuăm această consolidare fiscală inteligentă și în același timp să avem elemente la nivel european legate de creștere de aceea, cum au menționat și unii dintre dumneavoastră, e foarte important să legăm bugetul european de bugetele naționale. Cred că domnul Salvador Gariga a spus-o. Este într-adevăr foarte important pentru că la nivel european nu avem astăzi suficiente instrumente pentru a completa aceste eforturi, mai ales la nivel național și multe dintre statele membre nu au spațiul fiscal pentru a combina unele dintre aceste măsuri cu investiții. Acum îi răspund deja domnului Wang Ngoc în legătură cu nevoia de investiții. Suntem întru totul de acord cu nevoia de investiții. Întrebarea este de unde vor veni aceste investiții. Dacă aceste state au niveluri de datorie atât de ridicate, pur și simplu nu au marge. Deci trebuie să um, uh, găsim surse de investiții. Eu am vorbit de obligațiunile de proiect pe care le-am discutat și în Consiliul European. E foarte important să mobilizăm fonduri adiționale care să vină din sectorul privat pentru investiții în infrastructură care să uh, fie profitabile pe termen mediu și lung. De aceea vom progresa cu aceste idei. Uh, domnului uh, deputat din Polonia doresc să-i mulțumesc pentru sprijin în timpul acestui exercițiu. Cred că vă dați seama că este exercițiul cel mai adecvat și, apropo, Polonia este un scenariu de succes în foarte multe domenii, iar acum nu pot comenta pe state specifice, însă pot să vă spun că în recomandările pentru fiecare țară vom analiza atent situația din fiecare stat membru și sper să uh, răspund preocupărilor exprimate de mulți dintre dumneavoastră, inclusiv la chestiunea uh, echității sociale a reformelor, pentru că cred că este foarte important. Domnul Cash din Regatul Unit s-a referit la o chestiune fundamentală și anume la legitimitatea democratică. Doresc să fiu foarte deschis cu dumneavoastră se pune întrebarea dacă recunoaște sau nu că Parlamentul European este o instituție aleasă democratic. Este un element cheie. Eu consider că Parlamentul European este o instituție democratică. Parlamentul European este ales direct de către cetățenii noștri. Comisia trebuie să răspundă în fața Parlamentului. Eu am fost ales de Parlamentul European. Am fost uh, în țara mea Uh, lider al opoziției și am fost timp de mulți ani membru în Parlamentul Național. Și pot să vă spun că situația nu e atât de diferită la nivel european. Ba chiar aș zice că e mai greu să fie ales uh, președinte al Comisiei decât premier în multe din statele membre. Realitatea este că avem nevoie de un consens al Uh, statelor membre și apoi și consens în Parlamentul European, unde se exprimă prin vot secret. Sigur că dacă considerați că Parlamentul European nu este o instituție democrat, aleasă democratic, atunci problema este alta. Însă eu cred că baza democrației la nivel național este Parlamentul, cum e și Parlamentul Britanic. Și de fapt a fost o, un mare dar al gândirii britanice politice uh, să ne dea acest dar al democrației reprezentative. Și noi acum în Europa ne aflăm într-un sistem de democrație reprezentativă. Toate statele membre sunt reprezentate în Consiliu și cetățenii au ales în mod direct acest Parlament, iar Comisia trebuie să răspundă în fața Parlamentului European. A existat și un caz în care Comisia a fost confruntată cu o moțiune de cenzură. Ideea este următoarea. Sigur că democrația europeană nu are toate caracteristicile democrațiilor naționale, însă este o democrație în evoluție, este într-un proces de evoluție și cred că în epoca globalizării, dacă considerăm că Dacă nu suntem în stare să creăm un sistem de cooperare și dialog între nivelul național de democrație și nivelul european, abia atunci vom avea o problemă de suveranitate, care nu va fi a statelor membre, ci va fi a piețelor, unde se va acționa fără niciun fel de control democratic și unde actorii de pe piețe își vor impune propriile reguli. Iată că în ziua de astăzi statele membre Chiar cele mai mari nu pot acționa de unele singure în relația cu SUA sau China, cu populații de un miliard. Este o iluzie să credem că ar fi în stare Franța sau vreun alt stat din Uniunea Europeană să conteze în lume. Noi avem nevoie de Europa și trebuie să completăm democrațiile naționale cu o democrație europeană puternică. De aceea trebuie să colaborăm parlamentele naționale, au, după cum spuneam, ultimul cuvânt pentru orice fel de buget. Însă, când uh, schimbăm informații cu parlamentele naționale, facem schimb de putere, pentru că informația înseamnă putere. E vorba de actori aleși democratic și care dau un răspuns pozitiv la o preocupare de bază a, nouă, a noastră, a tuturor, a fiecărui cetățean din Europa. Cred că aceasta este baza legitimității democratice și demnitatea fiecărui cetățean. Mulțumesc pentru atenție. Merci, merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi. Aș dori să completez și eu un răspuns la prima întrebare adresată de președintele Marini, care de altfel a părăsit sala. Însă cred că e vorba de... A, iată-l. Domnule președinte Marini, vă răspund la prima întrebare. Ca să completez răspunsul președintelui Comisiei. Președintele Marini ne-a întrebat de ce s-a organizat această reuniune. De ce? Ca să facem un fel de cameră de înregistrare a deciziilor luate deja, dacă e vorba de un schimb de informații, dacă e vorba de reuniune tehnică. Ideea e simplă, e transparentă. Ideea este, de fapt, să facem schimb de informații pe care le avem în legătură cu starea economiilor naționale, situația economiei europene și situația proiectelor noastre politice. După cum au spus-o și președintele Van Rompuy și președintele Barroso, este uh, vorba, așa cum spuneți, domnule președinte Marini, de uh, a lucra pornind de la referințe comune. Economiile noastre sunt atât de legate între ele încât atunci când elaborăm bugetele naționale nu putem să nu lucrăm pe aceleași valori, valoarea euro, valoarea barilului de petrol, valoarea uh, ratei dobânzii la Banca Centrală. Avem nevoie de referințe comune după cum a spus-o mai elocvent decât mine președintele Barroso, trebuie să existe schimburi între instituțiile europene care au o viziune de ansamblu asupra Europei și reprezentanții naționali care au o legitimitate deplină în ceea ce privește bugetele și politicile naționale. Și mai ales Trebuie să se organizeze o dezbatere între noi toți și dacă îmi permiteți, dragi colegi din parlamentele naționale, aș spune între voi, între voi. Am început această reuniune cu un schimb între Uniunea Europeană și Parlamentul Național. Parlamentele naționale, mă scuzați. Vom continua în această după-amiază și diseară la dineu și mâine dimineață cu schimburi între dumneavoastră, de ce? Eu am convingerea personală că dacă acest gen de întâlnire ar fi existat deja acum doi ani, așa numita criză greacă ar fi fost rezolvată cu totul altfel, pentru că ar fi putut să aibă loc un dialog public, deschis, sincer, între reprezentanții aleși din Parlamentul Elen și cei din parlamentele celorlalte state membre. Sunt convins că dacă acest tip de reuniune de lucru ar fi fost organizat acum câteva luni, poate că conținutul tratatului bugetar ar fi, ar fi fost altul, pentru că reprezentanții tuturor partidelor politice naționale prin intermediul delegaților din parlamentele naționale și ar fi putut exprima părerea înainte și ar fi contribuit poate la ameliorarea conținutului tratatului pentru a-i înlezni ratificarea la clipa respectivă în toate statele semnatare. Și un ultim exemplu, mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit la cazul marul, marelui nostru partener german. Din păcate nu e nimeni aici care să reprezinte Germania și care să vorbească ca avocat al apărării, pentru că colegii din Germania care lucrează mult, lucrează lunea, votează lunea și chiar acum votează sprijinul pentru Grecia. Și uh, nu dorim să îi împiedicăm. Însă, într-adevăr, e bine ca prietenii germani și eventual și alții să înțeleagă că dacă dorim să ne coordonăm politicile economice dincolo de criza actuală ca să încercăm să maximizăm creșterea și competitivitatea, toată lumea trebuie să facă eforturi și nu doar din perspectivă bugetară, fiecare în domeniul său. De exemplu, inclusiv în domeniul politicii energiei unde deciziile unilaterale din anumite state membre pot să îngreuneze situația din alte state membre și din întreaga Uniune Europeană. Cred că aceasta este cea mai mare plusvaloare a acestui tip de reuniune. Dragi colegi, au mai fost vreo 20 de cereri de luare a cuvântului. Nu am putut să uh, permitem tuturor să uh, se exprime, însă acum ne vom împărți în două ateliere de lucru. Aici vor rămâne cei care sunt pentru austeritate bugetară și în sala de vis-a-vis cei care sunt pentru creștere economică și combaterea șomajului. Am să, sigur, caricaturizez. Aveți programul înscris. Vor fi alături de noi comisarul Lewandowski și comisarul Han la dezbatere, însă dezbaterea de fapt se desfășoară între noi. Doamna Bowles va prezida ședința aici, președinta Comisiei Ba nu, mă scu- ba nu, doamna Bowles e bine și Pervanș Berez va prezida în sala cealaltă. Ă, am să-i transmit fiecareia dintre ă, aceste două doamne președinte lista cererilor de cuvânt și persoanele care au dorit să se exprime și nu au putut să o facă în prima parte a lucrărilor o vor face în a doua parte. Mulțumesc, ședința se suspendă.